dispariție, însă ne puteți uh, da anumite lămuriri uh, pentru a ne liniști în legătură cu posibile dispariții viitoare de acest gen? Uh, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc raportorului pentru atitudinea sa pozitivă, pentru amortiz- și amortizarea sugerată a acestei sume. Uh, a durat 10 uh, ani să descoperim uh, ce s-a întâmplat. Uh, serviciul juridic era convins că putem obține banii înapoi de la bancă și că banca era răspunzătoare pentru această plată, dar circumstanțele acestui caz sunt foarte neobișnuite. De obicei, se asigură o protecție excelentă a plăților efectuate și Într-adevăr, se poate ancheta această chestiune, nu este domeniul meu de specialitate, dar se poate adresa o întrebare comisiei, bineînțeles. Trebuie să vă spun că nu ne-am mai confruntat cu o astfel de întâmplare de atunci, slavă Domnului, și efectuăm multe plăți în lumea întreagă. O să transmitem mai departe, cu siguranță, această chestiune directorului general responsabil de acest domeniu în cadrul comisiei, dar la nivelul Uniunii Europene există un nivel adecvat de protecție, dar acesta este un caz, iată, în care tribunalul a hotărât că banca își efectuase plata în conformitate cu contractul, astfel încât uh, noi nu suntem răspunzători și iată situația aceasta nefericită cu banca care a dat faliment uh, au fost uh, și um, manifestări de fraudă aici uh, din perspectiva Comisiei, trebuie spus că noi anchetăm toate plățile unde avem îndoieli, Argentina în ultimii zece ani, recent cu Afganistan, cu Islanda și acolo unde avem unele nelămuriri, blocăm uh, plățile și după aceea discutăm cu beneficiarii până la eliberarea, până la eliberarea plăților. Deci încercăm să avem o, o dimensiune macro. Acesta a fost un eveniment uh, unic și uh, complex la nivel de răspundere. O să mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult. Domnul Hartong. Welke concrete maatregelen er genomen zijn om dit in de toekomst te voorkomen? Mulțumesc. Aș dori să întreb Comisia Europeană ce măsuri concrete s-au luat pentru ca o astfel de întâmplare să nu se mai repete pe viitor. Vă mulțumesc. Vă rog frumos, reprezentantul Comisiei. Da, domnule președinte, după cum v-am spus, nu ne-am mai confruntat de atunci cu astfel de probleme, deci suntem foarte atenți, știm uh, de fiecare dată când Știm că o anumită zonă se confruntă cu probleme economice. De curând, de pildă, ni s-a spus că sunt probleme în Afganistan și toate plățile au fost blocate către Afganistan până puteam să verificăm fiecare plată și să ne asigurăm că circuitul plății funcționează cum trebuie și că plata va fi primită. Am avut aceeași problemă cu Islanda, cu bănci considerate sănătoase, care peste noapte deveniseră bolnave, se îmbolnăviseră și da, am verificat toate acele plăți pentru a ne asigura că se desfășoară cum trebuie. Cum vă spuneam, acest proces se desfășoară de ani de zile și ne-a luat ceva timp să-l punem la punct, Vă mulțumesc. Curtea de conturi are un reprezentant aici și notă de aceste aspecte pe care le cunoaște foarte bine. Pe de altă parte, știți că este în curs procedura de desemnare a unui nou director al OLAF, pentru care comisia noastră a făcut propuneri care acum sunt examinate de Consiliu. Și noul director uh, sperăm că va fi sensibilizat faă de astfel de fenomene. Vă propun ca eu să, de, să redactez uh, o mm, scrisoare oficială preedintelui de la Cocobu pentru a-i semnala acest incident trist și pentru a încuraja Comisia de Control Bugetar să fie foarte atentă la astfel de operațiuni pentru ca să nu se mai repete ceea ce s-a întâmplat. Bun. Cu aceste precizări, trebuie spus că raportorul nostru este pentru transfer. Nu? Domnule raportor. Da, da, da, se pare că este până la urmă pentru. Credeam că doriți să las cuvântul. Bun. Cine este pentru acest transfer? Vă mulțumesc. Împotrivă? Vă mulțumesc. Abțineri? Una singură. Mulțumesc. Deci, transferul 58 se adoptă și el. Trecem mai departe, domnule raportor, la 59. Cheltuielile administrative sunt transferate la o altă linie. Și cu cât sunt mai scăzute cheltuielile administrative, cu atât mai bine. Aceasta este poziția Parlamentului. Deci am putea accepta propunerea. Totuși, aș dori să fac o observație, și anume că acum retragem peste 3 milioane de la Agenția Executivă de Cercetare, RCEA, și aceasta va avea 3 milioane de euro în plus pentru bugetul 2011. Acum reducem, reducem acum cu o mână, cu cealaltă dăm înapoi? Situație puțin haioasă. Și dacă Dacă nu dăm banii pentru cheltuieli administrative anul ăsta, poate nu ar trebui să o facem nici anul viitor, dar avem încredere în înțelepciunea comisiei și oricum banii de la linia IDS sunt ceruți și propunerea mea este să votăm pentru. Am putea să votăm aceste transferuri la următoarea noastră ședință. Dacă se dacă s-ar putea și acest lucru, dar eu v-aș sugera să facem acest lucru acum, din mai multe motive. Unul, personal, este că eu voi fi, ab... voi fi absent la următoarea ședință din uh, ședință a comisiei noastre, deci aș vrea să votăm acum. Mulțumesc! Există întrebări privind transferul 59? Nu. Bun. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Una singură. Se adoptă. 61. Următorul transfer este pune o problemă, fiindcă avem o nouă propunere de a rezolva aici problema bananelor. Dați fiind că termenul limită este în ianuarie abia, nu avem încă un temei juridic. Ar fi poate înțelept să amânăm această decizie, în ciuda ceea ce am spus un pic mai devreme. Și poate la trialog, domnule președinte, puteți eh, ridica chestiunea temeiul juridic, fiindcă aici Consiliul hotărăște. Dacă vom avea un temei juridic și dacă ne vom putea întruni, comisia noastră dacă va putea întruni săptămâna viitoare sau la Bruxelles, e în regulă. Dacă nu, în ciuda transferului, se vor pierde acești bani. Eu propun să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Bien. Dacă sunteți de acord, pot să trec la următorul punct. În ceea ce privește bananele, spune domnul președinte, e drept că povestea bananelor devine din ce în ce mai complicată. Ce părere are Comisia? Doriți să luați cuvântul? Da, sigur. Voiam să văd dacă Comisia Europeană poate să dea mai multe informații privind temeiul juridic, fiindcă discuțiile sunt între uh, Consiliu și noi ce se întâmplă dacă nu avem uh, temei juridic. Da, da, într-adevăr, uh, situația este complicată. Am discutat îndelung despre acest, această chestiune și ni s-a spus că trebuie urgent să se găsească resurse, iar apoi la sfârșitul anului nu avem temei juridic. Mi se pare, deci, că acest caracter urgent era oarecum relativ. Comisia dorește să ia cuvântul? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, propunerea de transfer a comisiei propunea la măsurile de însoțire pentru producătorii de banane din țările ACP, pentru linia bugetară, fiindcă aveam un acord virtual în ceea ce privește originea creditelor transferate în cadrul dezbaterii de la Comisia pentru Conciliere în ceea ce privește bugetul rectificativ numărul 3. Până la urmă nu am căzut la un acord privind restul chestiunii, deci a căzut și acesta, astfel încât nu mai avem uh, acum un buget rectificativ, iar propunerea este ca noi să introducem creditele pe linia pentru banane, așteptând ca uh, procesul um, legislativ, uh, baza juridică, temeiul juridică să să fie găsite până la sfârșitul anului. Dacă nu avem temei juridic, chiar dacă transferul a fost adoptat, creditele nu vor fi folosite în 2010, iar transferul ar fi inutil. Propunerea raportorului de a aborda această chestiune în cadrul trialogului de săptămâna viitoare mi se pare constructivă, fiindcă am putea să vedem ce șanse are procedura legislativă de a fi dusă la bun sfârșit și am putea să mai analizăm odată propunerea de transfer din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. În ceea ce privește sumele care sunt în joc, este vorba în proiectul de transfer, este vorba de deci plățile. 1.500.000 de euro. Da? Înseamnă că dacă acești bani nu sunt folosiți, vom da înapoi statelor membre 1.500.000. Ce ar putea să dea o mână de ajutor multor state membre care se confruntă cu greutăți. Vreți să mai adăugați ceva? Da, voiam să fac o lămurire în ceea ce privește eh, plățile, dar în ceea ce privește angajamentele, este vorba de 70 de milioane. E limpede că aceste 70 de, dacă aceste 70 de milioane nu sunt folosite pentru măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor în 2010, va trebui să le folosim în 2011 eh, sau mai târziu pentru a face fața acordului care se referă la 190 de milioane pentru perioada 2010-2013 și deci finanțarea acestor măsuri ar fi pusă sub semnul întrebării. Iată, deci ca, din, ca măsură de prudență, noi am prezentat acest transfer, fiindcă fiindcă astfel putem folosi și creditele din bugetul 2010. Dacă nu sunt folosite, atunci acești bani sunt pierduți și va ne va fi greu să identificăm sursa acestor 70 um, de milioane în 2011 și în anii următori. Creditele de angajament, deci, reprezintă adevărata problemă. Într-adevăr, uh, e vorba de 70 de milioane, până la urmă, aproape 70 de milioane, ceea ce nu e, nu e lucru puțin. Ce părere aveți, doamna Haide? Da, uh, dar Dar dacă nu știm ce se va întâmpla, chiar dacă mi s-a răspuns la întrebare și dacă există riscul de a pierde banii, atunci de ce nu includem în bugetul rectificativ 10 pentru a avea puțină marjă de manevră? Ce părere are raportorul? Mie mi se pare că propunerea făcută și anume de a nu adopta astăzi, fiindcă nu avem temei juridic, dar avem săptămâna viitoare o nouă întâlnire, o nouă ședință și să vedem ce se întâmplă până atunci. Dacă vom primi mai multe lămuriri până atunci privind posibilitatea de a adopta un temei juridic, atunci cred că nu, nu văd de ce ne-am opune transferului dacă acesta este necesar. Într-adevăr, domnule președinte, sper din tot sufletul că Consiliul va găsi o soluție pentru temeiul juridic. De ce? Pentru mine, ca raportor al bugetului pe 2010, pe mine nu mă deranjează dacă dispar banii din buget, dar, dar nu sunt numai raportor pentru 2010, sunt și membru al comisiei și îmi dau seama care vor fi problemele pentru 2011. Dacă această sumă de 70 de milioane nu, vor fi înregistr- nu va fi înregistrată în bugetul meu, atunci toate problemele se vor, vor fi date mai departe în bugetul 2011. O problemă, evident. Astfel încât trebuie să facem presiune asupra Consiliului să rezolve această problemă. Este singura posibilitate. Și după cum v-am spus, o să lipsesc de la următoarea ședință a comisiei noastre, dar dacă trialogul va da un semnal pozitiv, de, de speranță cel puțin, atunci eu vă propun să votăm pentru fără nicio debată săptămâna viitoare. Pot să trec la următorul punct? Da, spune domnul președinte, a, facem așa, cum ne propune comisia. Propunem, deci, ca la trilogul de luna viitoare să fie înscris pe ordinea de zi acest punct. Sunt sigur că, parlament, că președintele Parlamentului European va de, își va depune tot interesul pentru a găsi, pentru a ajunge la un acord cu Consiliul în cadrul uh, acestui trialog. De, avem din ce în ce mai multe puncte pe ordinea de zi a acestui trialog, ceea ce mă bucur. Acum mergem mai departe cu 61. La 61 nu am de făcut nicio observație, doar uh, rog comisia să voteze în favoare. Foarte bine, în ceea ce privește 61, nu dorește nimeni să ia cuvântul, așa încât cine este pentru, vă mulțumesc, cine este împotrivă, două, două persoane împotrivă, abțineri, nu există abțineri, 61 se adoptă. Voilà, donc je comprends que nous avons d'autres. Înțeleg că avem și alte solicitări de virament în legătură cu bugetul comisiei care se află pe masa de discuție, însă care pot fi examinate puțin mai târziu. Asta este și opinia dumneavoastră, domnule raportor? Da, sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte, că punctul 63 este o parte a marelui pachet, nu poate fi votat separat, ci doar împreună cu bugetul modificat 10 și cu uh, scrisoarea uh, amendată care amendează bugetul numărul 10 și întreg pachetul pentru anul viitor. Dacă condițiile vor fi îndeplinite, adică dacă acordul general cu Consiliul va fi finalizat, atunci uh, Voi uh, susține asta, însă atunci, nu acum. Ca să accelerăm puțin programul de pe săptămâna viitoare, punctul 64 nu are probleme și poate fi votat acum. Și, de asemenea, avem și Info 3, care poate fi de asemenea votat, dar acolo voi avea un comentariu de făcut. Vă mulțumesc! Așadar, uh, viramentele 64, mă, nu, unul, spune domnul președinte, viramentul 64 ar putea fi uh, supus la vot. Oricum vreau să întreb Comisia pentru Buget, pentru că decât uh, e, de, că n-am primit decât e uh, săptămâna trecută uh, proiectul, dacă nu dorește să intervine cineva, pentru că lucrurile sunt importante pentru noi, se pare că nu este cazul, supun la vot așadar și viramentul 64, cine este pentru. Mulțumesc cine este împotrivă. Mulțumesc abțineri. O abținere. Așadar 64 este și el adoptat. Nimic altceva. Lasă-l, nu? Ba da. Ba da, avem acest info 3, însă eu susțin și acest punct, însă trebuie să fac o observație, și anume că acesta este un transfer din programul turco-cipriot și vorbesc în numele meu, în calitate de raportor, dar și cunoscând uh, părerea domnului Böge, care este într-adevăr interesat de chestiunile care vizează programul turco-cipriot și dânsul este de acord să accepte acest transfer, însă cu o condiție. Dacă un program în această chestiune turco-cipriotă este blocat și nu există nicio cale de a cheltui banii, atunci există alte programe în același cadru. De aceea, de ce să nu trimitem banii către acestea și nu către un domeniu complet diferit. Poate că acesta ar putea să fie o recomandare pe viitor sau o cerere din partea noastră ca dacă există mai multe programe în desfășurare care merg în paralel, și atunci uh, nu este obligatoriu ca banii să fie transferați într-un cu totul alt domeniu. De aceea dorința autorității bugetare ar fi îndeplinită într-o mai mare măsură dacă un program asemănător ar putea să fie accelerat. Dar aceasta este din nou o observație cu caracter general și noi uh, putem să votăm pentru propunere în total. Da. Reamintesc acest uh, lucru, practic uh, acest proiect de virament a fondul uh, plăților de credit în legătură cu un capitol de ajutorare a comunității turc-cipriote, pentru că aceste fonduri nu pot fi cheltuite în acest an pentru proiectul vizat, astfel încât să existe și un uh, capitol pentru politica de informare și comunicare a Comisiei Europene. Așadar, am două solicitări de intervenție, doamna Vertman și domnul Arton. Doamna Vertman. Da, foarte pe scurt aș dori să spun uh, un lucru și anume am purtat o discuție mai devreme cu un reprezentant al Comisiei și nu este vorba că um, banii sunt pierduți pentru comunitatea turco-cipriotă întru totul, ci pe moment ei nu sunt folosiți și după ce vor fi încheiate proiectele, atunci comunitatea turco-cipriotă va primi banii. Cred că am uh, redat corect uh, conținutul discuției noastre și aș vrea să reținem cu toții acest lucru ca atare. Mulțumesc! So, I thank you. Which... Mulțumesc! Asta înseamnă că dumneavoastră sunteți pentru acest transfer, da? În favoarea lui. Da, pot să accept că în acest moment banii sunt cheltuiți pe o altă direcție, însă nu sunt neapărat în favoarea modului în care vor fi cheltuiți banii. <laughs> Thank you for this specification. Mulțumesc pentru această clarificare, domnul Hartung. Mulțumesc, domnule președinte. Două întrebări succinte în legătură cu propunerile comisiei. Aici scrie că banii vor fi utilizați pentru a um, facilita programele de comunicare și informare în vederea strategiei de extindere. La ce se referă acest lucru mai exact? Și în afară de aceasta, cel al doilea punct, ce legătură are cu uh, viitoarea extinderea Uniunii Europene? Danube buyback. Yes, yes, yes, yes. For the project Danube buyback. Danube buyback. Aici este vorba despre um, posibilități de producție și de extindere. Tour du Danube a bicicletă. E vorba deci despre turul Dunării pe bicicletă. Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, transferul de fonduri uh, e bun pentru a consolida activitățile de comunicare și pentru a face față unor plăți care ar putea interveni și care ar merge dincolo de ceea ce fusese anticipat. Aceste activități se leagă de faptul că ar trebui ca Uniunea Europeană să fie cunoscută în țările candidate și în același timp, trebuie să sensibilizăm publicul în legătură cu chestiunile care vizează extinderea, asta în interiorul Uniunii. În ceea ce privește uh, acest tur uh, al Dunării pe bicicletă, Mă gândesc că ar trebui să rezumăm puțin activitățile care sunt acoperite aici uh, și în ceea ce privește coproducția nu am elemente pentru a putea să vă răspund acum, dar vă propun să vă transmit în scris o descriere a acestor activități. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Dacă bine mi-aduc aminte, proiectul Danube by Bike a ieșit dintr-un amendament al Parlamentului. Însă Comisia ne va face toate precizările în legătură cu acțiunile concrete care sunt finanțate aici. Acestea sunt observațiile. Raportorul este pentru supunere la vot. Cine este pentru acest virament? Cine este pentru acest virament? Cine se opune? Abțineri? O abținere. Mm, domnul Vertman se abține. Doamna Vertman. Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Laslo Surian și-a îndeplinit misiunea, mă îndrept spre celălalt raportor, Vladimir Manca, care are și el să ne propună câteva viramente. Vladimir. Ehm, my máme v oblasti iných inštitúcií... Mulțumesc, domnule președinte. Există 10 cereri de transfer către alte instituții, însă eu nu trebuie să explic decât una, pentru că celelalte sunt uh, asemănătoare. Prima este uh, Curtea Europeană de Justiție, transferul numărul 7, Curtea de Justiție, ca și alte instituții, va trebui să compenseze pentru salariile neplătite. Vă amintiți cele 1,85% creștere salarială care au fost propuse de comisie, respinse însă de Consiliu, iar comisia a înaintat o acțiune uh, la Curtea de Justiție în acest sens, o acțiune în anulare, și pe 29 noiembrie Curtea de Justiție a anulat decizia Consiliului. De aceea ar trebui să adoptăm acest transfer și celelalte transferuri din această categorie. Domnule președinte, presupun că Consiliul European va respecta sentința Curții Europene de Justiție și va oferi cele 1,85% uh, creștere salarială pentru a fi implementate. Este vorba despre 6,8 milioane, uh, ele trebuie plătite de curții de justiție și de asemenea 6 milioane care trebuie plătite până la 1 iulie, care trebuiau plătite până la 1 iulie 2009. Și recomand ca aceste transferuri să fie aprobate de către comisia noastră. Foarte bine, vă mulțumesc. Domnule raportor, vorbim două, despre două Uh, amendamentele Curții Europene de Justiție. Súhlasíme potom vysvetlím ten druhý, lebo ten druhý s tým súvisí. Da, um, bine, voi explica și pe celălalt, dacă doriți. Ok, très bien. Monsieur... Foarte bine. Domnul Hartong are solicitat să intervină. Voorzitter, dank u wel. Onder de AB07C10 staat dat de Courts Legal Service... Mulțumesc, domnule președinte. Aici este vorba despre serviciul juridic al Curții Europene de Justiție, care și se vorbește despre um, consultanță externă care va fi integrată. De fapt, este vorba despre o dublare a costurilor. Pentru ce sunt, de fapt, transferați acești bani? Pentru ce sunt cheltuiți ei? de justiție reprezent. Curtea Europeană de Justiție este reprezentată. Domnule Simonetti, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește viramentul numărul 7, cum spunea și domnul raportor, uh, vorbim despre uh, 1,85% salarii de la 1 ianuarie 2009. Așadar, uh, aceste costuri nu au fost uh, prevăzute în bugetul pentru 2010. Prin urmare, propunem datorită problemele economice pe care le avem uh, la capitole vizate și având în vedere și creditele provizorii care au fost uh, prevăzute pentru a face față unei uh, creșteri a cheltuielilor începând cu 1 iulie 2010, să reunificăm creditele suficiente pentru a putea face față acestor solicitări de salarii. Când am pregătit această solicitare de virament, uh, aveam două incertitudini. Mai întâi, decizia favorabilă a Curții Europene de Justiție, pe care încă nu o cunoșteam. Acum acest element, uh, această ipoteză s-a înlăturat. Avem o respingere a opoziției Consiliului. Și acum există un al doilea element de incertitudine, și anume decizia Consiliului de a da acest procent de 1,85%. Dacă așa stau lucrurile, trebuie să reunim creditele în linia care vizează plata salariilor înainte de finalizare organizarea exercițiului. Așa se explică solicitarea de virament uh, numărul 7 în partea Curții Europene de Justiție și alte uh, instituții care se află în această situație încearcă să-și reunească creditele pentru a putea fi gata în eventualitatea în care Consiliul va acorda uh, acest procent de 1,85%. Mulțumesc, domnule președinte. Bine. Domnule Artom, imediat vă dau cuvântul. Curtea Europeană de Justiție, până la urmă, suportă consecințele deciziei Curții Europene de Justiție. Până la urmă, așa stau lucrurile. Și fiecare instituție încearcă să preia banii care rămân la sfârșitul anului 2010. Foarte bine. Imediat îi dau cuvântul domnului Hartong, dar acestea fiind spuse, nu ați răspuns la întrebarea domnului Hartong care se lega de uh, Uh, creșterea recursului uh, Curții Europene de Justiție la avize juridice externe. Asta era întrebarea dumneavoastră, nu, domnule Hartong? Ați putea să ne oferiți anumite clarificări aici, indiferent de acest virament. Pur și simplu ar trebui să răspundeți domnului Hartong. Cred că aici există o proastă interpretare, pentru că noi nu vorbeam despre asta în virament. Colegul de la Curtea de Conturi îmi spune că el a ridicat această întrebare. Curtea Europeană de Justiție deci nu este vizată. Intervenția fără microfon, președinte. Vom reveni la această întrebare, domnule Hartong, în legătură cu Curtea de Conturi. În ceea ce privește Curtea Europeană de Justiție, toată lumea s-a lămurit, raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Mulțumesc, abțineri. Vă mulțumesc. Amendamentul se corectează președintele. Viramentul. Uh, Curtea de Justiție numărul 7 este uh, adoptat acum 08. Uh, Eh, pán predseda, ak eh, Rada bude rešpektovať... Eh, Domnule președinte, dacă Consiliul respectă sentințele Curții Europene de Justiție, atunci viramentul numărul 8 se referă la banii care au rămas în liniile bugetare și în acest caz, dacă banii nu sunt, banii nu sunt folosiți, atunci îi, îi va, ei vor fi folosiți pentru a se plăti chiria pe imobile. Propune să votăm în favoarea acestei cereri de transfer, dar ținând cont de circunstanțele că este un virament valid dacă cumva Consiliul nu respectă sentința Curții Europene de Justiție. Altfel putem să decidem să nu votăm astăzi și să revenim asupra acestui virament la sfârșitul anului când vom cunoaște decizia Consiliului. Mulțumesc. Personal aș prefera a doua opțiune, care mi se pare mai logică. Pentru că dacă nu, votul celor două viramente este puțin contradictoriu. Practic am votat viramentul 7, foarte bine. Cred că Curtea Europeană de Justiție propune o folosire inteligentă a acestei marje de manevră. Și apoi, dacă lucrurile nu merg, revenim la viramentul 8, nu? Bine. Asta în legătură cu Curtea Europeană de Justiție. Acum, uh, Curtea de Conturi, Court of Auditors. Domnule președinte, Aș dori să luăm toate transferurile din această uh, categorie împreună. Ce se a uh, făcut două transferuri, uh, VAB05, uh, VAB06 și cu apoi Comitetul Regiunilor uh, în 2005-2010. Parlamentul European C12, poate nu aveți aceste elemente, însă ele aparțin aceleași categorii. Bine, toate acestea reprezintă o singură categorie de transferuri și sugerez să votăm pentru toate împreună. Există aici o chestiune care vizează transferul C12 al Parlamentului pentru că liniile precum capitolul 30, reuniuni și conferințe, de unde trebuie să vină acești uh, bani, au o rată scăzută de absorție datorită schimbării uh, regulilor, uh, o schimbare structurală. Și întrebarea mea este ce se va întâmpla în 2011. Vom vedea o reducere a acestor sume de la capitolul 30 Nu știu dacă asta s-a făcut deja, adică dacă s-a efectuat reducerea pentru 2011. Și, evident, sunt pentru a vota în favoarea acestor transferuri, care sunt toate foarte similare. Bine, vă mulțumesc! Înainte să votăm aceste viramente, aș dori să revin la întrebarea domnului Hartong întrebarea de mai devreme a domnului Hartong se adresa, se pare, mai degrabă Curții de Conturi, nu Curții Europene de Justiție. Curtea de Conturi este gata să răspundă. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E o întrebare legată de o societate de transfer, numărul 7 a Curții de Conturi, prin care încercăm să consolidăm fondurile pentru consiliere juridică. Avem sume mici în acest domeniu alocate în fiecare an pentru uh, practic consultări juridice externe și în 2010 am avut mai multe cazuri decât în trecut, prin urmare a trebuit să mai folosim încă 16.000 de euro pe lângă cei deja existenți și uh, am încercat astfel să soluționăm uh, chestiuni de audit, de exemplu dacă companii care n-au uh, folosit banii așa cum trebuie, banii europeni, ar trebui să fie numite în uh, rapoartele curții de conturi. Este un caz de mai de acum câțiva ani și apoi încă un caz dacă aceste linii bugetare uh, presupun că vom folosi anumiți avocați externi pentru chestiuni administrative. Avem nevoie de reconsolidare din cauza unor motive administrative și vă asigur că uh, banii vor fi folosiți pentru a folosi interesele financiare ale comunității într-un caz de care ne ocupăm, despre care nu vă pot da mai multe detalii. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți. Să fac uh, o remarcă bazată pe experiența mea personală cu Curtea uh, de Conturi, uh, E bine, aceasta este următoarea mea. Am început cariera uh, profesională ca și funcționar magistrat la Curtea de Conturi franceză acum o jumătate de secol. Atunci, pentru a judeca calitatea unui magistrat al curții, eram plătiți cu anumite prime. Și asta în funcție de randament. Randamentul uh, era marcat de sumele pe care le readuceam în bugetul de stat, care fuseseră deturnate. Și bunul magistrat era acela care aducea în fiecare an uh, la bugetul de stat mai mult decât reprezenta salariul său uh, anual. E un reper până la urmă. Prin urmare, am putea judeca lucrurile și spun asta domnului Hartong și uh, curții de conturi uh, și poate că și domnul Hartong și uh, colegii vor respecta asemenea criterii în viitoare, bine putem uh, judeca bună utilizarea fondurilor suplimentare solicitate de curtea de conturi, măsurând care sunt uh, sumele care revin la bugetul Uniunii Europene și care e valoarea economiilor, adică diminuarea risipelor. De aceea v-am prezentat experiența mea personală la început. Domnule Hartung, doriți să mai reacționați? Ați solicitat să interveniți din nou? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, de asemenea Curții de Conturi pentru aceste precizări. Suntem uh, una dintre puținele instituții care sunt uh, satisfăcute de ceea ce face Curtea de Conturi, asigurându-ne că veghează la buna folosirea banilor contribuabilor. Însă mă întreb dacă este absolut necesar să existe așa multe procese în viitor. Oare n-am putea să facem astfel încât să avem mai puține? Foarte bine, e o întrebare până la urmă foarte bună. Putem să supunem la vot toate aceste viramente în bloc? Aceasta este propunerea dumneavoastră, domnule raportor? Nu, toate se pare. Domnule raportor, pentru a fi sigur că nu facem greșeli, pentru că există mai multe instituții, mai multe viramente. Puteți să ne repetați lista viramentelor pe care ne-o propuneți pentru vot și uh, propunem să votăm în bloc pentru că nimeni nu se opune. Da, sigur că da, domnule președinte, repet lista. 1 e ceva e de, cel de care ne-am ocupat, Curtea Europeană de Justiție, apoi mai există um, CS, transferul INF 5 bară 2010. Apoi mai există două transferuri pentru Curtea uh, de Conturi, VAB 05 și VAB 06. Apoi există Comitetul Regiunilor cu un virament INF 5 uh, bară 2010. Uh, și Parlamentul European cu transferul C12. Putem să le votăm în bloc pentru că sunt toate la fel și bănuiesc că toată lumea va vota oricum la fel în legătură cu fiecare dintre ele. Foarte bine. Vă mulțumesc. Cine este pentru aceste viramente? Mulțumesc. Cine este contra? Trei persoane. Cine se abține? Nu sunt abțineri. Aceste viramente sunt așadar uh, adoptate. Mai există și altele, domnule raportor? Domnule președinte, nu știu dacă cineva poate să îmi răspundă la următoarea întrebare. O adresez din nou, deci. În ceea ce privește transferul C12 al Parlamentului European, toate instituțiile au economisit bani pentru a acoperi aceste transferuri și Parlamentul European a schimbat anumite reguli. Regulile s-au schimbat în Parlamentul European și asta a dus la o economisire a unor bani. Aș dori să știu dacă aceste reguli schimbate au fost luate în considerare în bugetul pentru 2011, pentru că altfel vom avea exact această sumă suplimentară și în 2011. Deci am votat viramentul, însă domnul raportor a adresat o întrebare care se leagă de anul 2011. Vă rog, domnule. Ne da, mulțumesc, domnule președinte. Schimbarea regulilor uh, clar a produs niște economii. E pentru prima dată că asta se întâmplă Anterior nu am mai avut uh, o referință istorică, însă ce este bugetul pe 2011 am putut să ne bazăm deja pe experiența dobândită și am ținut uh, cont de aceste modificări ale regulilor pentru a face anumite previziuni în conformitate cu ceea ce s-a întâmplat în ceea ce privește utilizarea creditelor. Prin urmare, confirm că pentru anul 2011 am ținut cont de modificarea regulilor. Foarte bine. Vă mulțumesc. Domnule raportor, alte viramente? Da, aș dori să mulțumesc pentru această explicație acum. Domnule președinte, aș dori să revin la transferul domnului Hartung VAB07, Curtea de Conturi, cheltuieli juridice cheltuieli juridice externe, care sunt mai mari decât ne-am așteptat și recomand acest transfer Comisiei pe baza explicațiilor domnului Hartung. Foarte bine. Mulțumesc. Am văzut care a fost întrebarea domnului Hartung, am ascultat și răspunsul reprezentantului Curții de Conturi, am făcut și eu un comentariu personal. Așadar, cine este pentru acest virament? Mulțumesc. Cine este împotrivă? Deci V07. Mulțumesc. Abțineri? O abținere a domnului Hartong. Vă mulțumesc. Așadar, uh, viramentul V07 este adoptat. Domnule raportor, continuăm. Da. Următorul este 3 bară 2010 al CESE. mii de euro, pentru că au avut uh, costuri juridice mai ridicate decât se așteptau. E un domeniu în care planificarea este foarte dificilă, însă am o întrebare pentru CESE. Ei zic că 80% din toate resursele în acest domeniu au fost cheltuite pe un caz extraordinar. Ar putea să ne spună în ce a constat acest caz extraordinar pe care au cheltuit atâția bani? social Ne poate răspunde reprezentantul Comitetului Economic și Social? Din păcate, domnule președinte, nu pot să vă răspund acum, trebuie să mă consult cu serviciul juridic. Dar așa cum am spus, creditele inițiale erau de 40.000 de euro. 80% din această sumă, deci nu este o sumă uriașă, nici uh, în contextul procedurilor judecătorești. Problema este că, în general, nu folosim uh, în totalitate creditele și pentru a nu lăsa banii necheltuiți, noi solicităm o sumă medie de credite pe baza anilor anteriori, totuși anul acesta am depășit această sumă inițială și deci solicităm acest transfer pentru a putea să suportăm costurile suplimentare. Mulțumesc. Domnule raportor, sunteți de părere că e suficient acest răspuns sau aveți nevoie de mai mult timp? Vă reamintesc că ne mai întâlnim și săptămâna viitoare. Domnule președinte, e suficient pentru a putea vota pentru transfer astăzi, dar aș dori să întreb pe reprezentantul să solicit Comitetului Social și Economic să ne răspunde în scris, să știu ce s-a întâmplat, cum de 80% din credite, pe ce s-au cheltuit 80% din credite. Dar putem să votăm pentru acest transfer, într-adevăr. Bun, vă mulțumesc. Cine este pentru acest transfer, transferul numărul 3? Comitetul Economic și Social, mulțumesc. Împotriva? Abțineri? Nicio abținere. Se adoptă. Mai avem un transfer uh, tot pentru același comitet uh, economic și social, transferul numărul 4. Mulțumesc, domnule președinte. Este un uh, transfer legat de cel din 9 noiembrie pe care l-am votat pentru Comitetul Regiunilor și ține de un audit de siguranță eliminarea echipamentului învechit și înlocuirea acestuia cu echipament nou. Am făcut deci acest transfer pentru Comitetul Regiunilor pe 9 noiembrie și iată facem același lucru pentru Comitetul Economic și Social. Bun, nu sunt întrebări cine este pentru acest virament, acest transfer pentru Comitetul Economic și Social. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Domnule raportor, mai aveți și alte cereri de transfer? Mai sunt două pentru Parlamentul European, două transferuri de ultima clipă pentru achiziționarea unei clădiri în Sofia. Unul dintre cele două transferuri este vorba de raportul doamnei Holmeyers. Eu propun să amânăm până pe 8 decembrie, când ne vom ocupa de raportul doamnei Holmeyer, deci îl amânăm cu o săptămână. Și C14, ultimul transfer, tot, tot de Parlamentul European este vorba. Biroul a adoptat o strategie ICT pe termen uh, lung, iar uh, aceasta este în conformitate cu strategia și dacă adoptăm transferul, economisim bani pentru anul viitor. Este vorba de patru proiecte de pildă consolele de vot din Strasburg, echipamentul de vot de la Strasburg este învechit și o mare parte a echipamentului pentru vot uh, s-a stricat și trebuie înlocuit. Al doilea proiect se referă la e-mail-uri, al treilea proiect se referă la creșterea capacității video și a arhivelor video. Și al patrulea proiect se, se referă la sporirea capacității bazei de date. Deci toate acestea se referă la strategia privind tehnologiile de informație și comunicare. Aceste fonduri au fost deja incluse pentru 2011, iar întrebarea mea este dacă adoptăm acest transfer Astăzi, uh, liniile bugetare uh, vizate vor uh, pierde acești bani pe 2011? Bun, am înțeles. Vă dau imediat cuvântul, dar vreau mai să vă spun că înțeleg faptul că raportorul propune ca um, proiectul de transfer numărul 13 legat de uh, politica clădirilor și al uh, raportului doamnei Holmeier, deci uh, propune amânarea acestuia. Doamna Holmeier, uh, din cauza unor probleme de transport, nu a putut să rămână până la sfârșitul ședinței, deci trecem acest, acest punct, proiectul de transfer 13 pentru următoarea ședință. Am ajuns deci la, la proiectul de transfer numărul 14, în legătură cu care s-a adresat o întrebare și dau cuvântul reprezentantului pentru a răspunde. Într-adevăr, acum discutăm cu serviciile pentru bugetul 2012, iar aceste cheltuieli erau prevăzute pentru primul semestru din 2012. Într-adevăr, va avea loc o economisire de fonduri, dar pentru 2012, 2011 sau 2012, întreabă domnul președinte. 2012 este vorba de bugetul 2012. Acolo se va face o economie de 10 milioane dacă, dacă noi finanțăm uh, cu începere din 2010 aceste proiecte. Bun, spune domnul președinte. Deci este cam ce a propus Comisia Europeană pentru ITER. Trebuie, va trebui să am niște cheltuieli în 2012. Acum am, un, uh, am uh, niște sume necheltuite în 2010 și le pun deoparte pentru 2012. Domnul raportor, ce părere aveți? Într-adevăr, domnule președinte, e de înțeles, dar uh, Dar acum uh, facem un front-loading, facem o investiție, iar uh, economisirea trebuia să fie pe anul viitor. Nu înțeleg de ce este vorba de 2012. Dacă începem ceva acum, de ce nu anul viitor? De ce 2012? Vă mulțumesc. Domnul Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. se spune nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Și iată că se aplică această zicală. Într-adevăr, Parlamentul European are nevoie ca aceste obiective să fie atinse și dacă acum avem un surplus de finanțare, ar trebui să putem folosi mai târziu, dar asta fără să încărcăm bugetele viitoare. Dat fiindcă există această nevoie și există chiar uh, primejdia de um, a exista unele prejudicii la e mail la sistemul de vot care este învechit, dar fiindcă există această nevoie, noi considerăm că dacă există această disponibilitate financiară, ar trebui să fie folosită să fie folosite acești bani și după aceea dacă uh, există economii la 2011 sau 2012, E bine, atunci nu ne deranjează. Ar fi mai bine să facem economisii, economisiri în anul viitor, dacă putem. Deci noi suntem de acord cu această solicitare. Monsieur, je vous remercie. Monsieur Hartong avait demandé la parole. Domnul Hartong. Dank u wel, voorzitter. Ik eh, ben blij dat C13 is even, even is uitgesteld tot volgende. Mulțumesc. Mă bucur că am amânat C13. În ceea ce privește C14, clădirea de la Sofia va costa 10 milioane și vor mai rămâne 13 milioane pentru reînnoirea echipamentului uh, TIC, dar uh, cum explicăm familiilor irlandeze la ora actuală um, acest lucru? Eu uh, aș putea să fiu mai mobil la Bruxelles dacă, dacă permitem unei familii din Irlanda, de pildă, să-și păstreze locuința, să nu fie dat afară din casă. Da, ați făcut o legătură ocolită. Bun, domnule raportor. C13 fost amânat. Mă refer acum la C14. astăzi, ce facem noi astăzi, va avea repercusiuni pe asupra bugetului 2012, fiindcă această investiție era planificată pentru 2012, dacă am înțeles eu bine. Cu alte cuvinte, nu uh, doream să, să desfășurăm aceste lucrări de renovare în 2011, ci în 2012, dacă am înțeles eu bine. Și dat fiindcă nu avem pe ce să cheltuim acești bani, încercăm să-i cheltuim cu doi ani înainte? Am înțeles eu bine? Altfel, dacă am fi avut nevoie de acești bani pentru 2012, ar fi fost planificați în consecință. Eh, pán predseda, ja nemám problém tieto prostriedky, aby sme využili teraz. Domnule președinte, nu mă deranjează să folosim aceste aceste credite mai înainte. Dar aș vrea să mi se spună dacă această investiție era planificată pentru 2012 sau pentru când. Când s-a redactat proiectul de buget pentru 2011, această, acești bani erau pentru 2012? Domnul Fernandez din, din nou dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Doresc să-l aduc la muriri asupra acestui aspect. Eu cred că investițiile vor fi folosite încă și s-ar putea să aibă mai puține repercusiuni pe 2012. Deci câștigăm timp și suntem eficienți în ceea ce privește folosirea finanțelor din buget. Investiția este pentru acum, nu pentru 2012. Așa cum a spus uh, domnul raportor. Dar uh, aș cere direcției generale ITEX să aducă mai multe lămuriri asupra acestui aspect. Vă mulțumesc. Cred că eu, prin greșeala mea, am, uh, am creat confuzie în această chestiune care nu era prea dificilă. Mă declar vinovat. De fapt, dacă am înțeles eu bine, am aici scrisoarea trimisă de președintele Buzek. Iar aici, președintele Buzek îmi explică foarte bine că dacă folosim aceste credite acum, aceste credite disponibile, Parlamentul European va putea să financeze imediat aceste cheltuieli legate de tehnologia informației și deci să ușureze bugetul pe 2012, care ar putea fi folosit în întregime pentru alte scopuri. Deci eu am înțeles greșit. Domnule Lafore, îmi doriți să mai adăugați ceva? Mulțumesc, domnule președinte. Un buget IT are ține cont de doi factori, creșterea și uh, vechimea. Aceste patru proiecte întrunesc acești doi factori. Avem sisteme învechite, care trebuie să fie înlocuite, cum ar fi consolele de vot, și se anticipează un, o investiție din 2012 sau se anticipă creșterea din 2012 deci anticipăm bugetul 2012 la nivelul infrastructurii, achiziționăm anul acesta, iar această, aceste cheltuieli nu vor mai trebui efectuate în 2012. Bun, le efectuăm acum de asta remarca mea anterioară a fost foarte nefericită. Nu înseamnă că punem banii deoparte pe raft și cheltuim în 2012, 2012 ci anticipăm uh, cheltuieli pe care va trebui să le facem în 2012 și dacă putem să le facem acum, le facem. Îmi pare rău că am înțeles greșit și că, uh, iată, am, crea, am tulburat această dezbatere care putea să fie mult mai simplă. Domnul Hartong mai are o întrebare, după care raportul ne va spune concluziile lui. Domnul Hartong. Mulțumesc. Sistemul de vot uh, se spune că e învechit. Eu nu sunt de aceeași părere. După mine, Parlamentul uh, ar trebui să spună că n-are rost uh, să aruncăm banii pe lucruri neimportante, fie că e vorba de 2010, 2011 sau 2012, trebuie în primul rând să economisim, economisim și încă o dată. Domnule raportor, care este propunerea dumneavoastră? Vă mai întreb o dată. Domnule președinte, eu propun să votăm pentru acest transfer, dar aș dori să îi spun reprezentantului administrației Parlamentului că dacă avem proiecte pentru, anum, pentru anumiți ani, anii 1, 2, 3, 4, 5, și nu cred că prioritatea numărul 5 pentru anul 5 ar trebui să treacă în fața priorității 1 pentru anul 1. Dar nu ar trebui să schimbăm ordinea priorităților și să nu schimbăm Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Au luat notă serviciile Parlamentului European de remarca chipzuită a raportorului nostru. După aceste lămuriri, raportorul recomandă aprobarea acestui transfer. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Două persoane. Abțineri? Nicio abținere. Se adoptă transferul. Cred că am terminat cu transferurile. Am terminat și cu ordinea de zi. Următoarea ședință are loc pe data de 8 decembrie săptămâna viitoare la ora 15. 15, 30, în principiu. Și vreau să vă spun deja că următoarea ședință va fi foarte târziu, pe 26 ianuarie. Deci trebuie să vă pregătiți psihologic pentru asta. Vă mulțumesc. Ședința s-a încheiat și mult succes în încercarea noastră de a ajunge acasă.